Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen Doamnelor și domnilor, vă urez tuturor bună dimineața! Sesiunea se deschide și începem cu primul punct de pe ordinea de zi și anume declarația sau declarațiile Consiliului și Comisiei referitor la măsuri la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre în legătură cu fluxul de refugiați rezultat din conflictul din Siria. Întâi, la cuvânt, reprezentantul Consiliului, domnul ministru Lesco Aveți cuvântul, domnule ministru. Good morning, the president, honorable member. Bună dimineața, domnule președinte, stimați eurodeputați. În ultimii doi ani, am constatat cât de tragic este conflictul din Siria. Însă, din septembrie încoace, numărul refugiaților înregistrați sau care așteaptă înregistrarea